Rog pe toți cei care reprezintă marile grupuri politice să sune pe coordonator pentru a mobiliza oamenii și să putem începe lucrările noastre, pentru că avem deja o întârziere de 10 minute. Este o întârziere rezonabilă, dar mai mult de 10 minute deja nu ar mai fi rezonabil. De aceea îi spun să începem întâlnirea noastră. Adoptarea ordinii de zi. Aveți obiecții? Se pare că nu, deci este adoptată. Procesele verbale ale reuniunilor noastre din 29 februarie și 1 martie ca de obicei le considerăm adoptate dacă nu vor exista obiecții comunicate până la finele acestei reuniuni. Punctul 3. Comunicări ale președintelui. Această întâlnire se transmite prin internet și există și o listă a corespondențelor disponibilă deci, cine dorește să o obțină, să o solicite. Înainte de a trece la punctul următor, vreau să mulțumesc pe colegul, uh, să numesc pe colegul său Iaroslav Valența, să-i spun bun venit. Uh, a revenit în mijlocul nostru după uh, accidentul pe care l-a suferit. Bun venit! Și avem și un membru nou, domnul Damien Abad, care vine din Comisia pentru Bugete Bun, vă mulțumesc pentru decizia înțeleaptă de a vă alătura grupului nostru și sunt convins că va fi plăcut să colaborăm cu dumneavoastră. Să trecem la subiectul 5 de pe ordinea de zi. Este vorba despre dubla utilizare a produselor. Dar îmi cer scuze, spune președintele, întâi punctul 4, calendarul reuniunilor pentru anul curent. It was uh, adopted. S-a adoptat o nouă regulă pentru uh, ca resursele de interpretare să devină mai eficiente și acolo unde comisiile uh, sunt uh, practic uh, mai uh, extinse miercuri și joi să încercăm să repartizăm lucrurile mai bine. Deci, pe viitor, întâlnirile ar trebui să aibă loc până luni după amiază și până marți după amiază sau de miercuri dimineață până joi după amiază. Deci, repet, că vom avea și comisii care lucrează joi după amiază atunci când se vor face întâlniri, uh, patru întâlniri de câte o jumătate de zi. Bun, în uh, calendarul nostru, singura schimbare pe care va trebui să o operăm noi va fi în uh, săptămâna 38, în care noi vom începe luni după amiază lucrările deci, în clipa de față, uh, noi nu vom avea niciun fel de întâlniri joi după amiază, uh, decât uh, excepția propunerilor pe care vi le voi face mai târziu în cadrul reuniunii de astăzi. Subiectul 5 produsele cu dublă utilizare. Știți că este pentru a doua oară că discutăm acest subiect. Este vorba despre uh, examinarea poziției Consiliului și proiectul de recomandare pentru a doua lectură. Eu am fost raportorul și aș dori să completez acest ciclu legislativ până la finele acestui an. Dacă nu există obiecii voi uh, continua în acest dosar în calitate de raportor. Constat că nu sunt obiecii. După știți, comisia noastră aici este vorba despre un dosar legislativ, uh, sunt uh, raportor, cum am spus deja, și este comisia noastră responsabilă în fond. Deci noi uh, vom încerca să completăm lista de control la nivel comunitar privind produsele cu dublă utilizare, conform deciziei de anul trecut privind controlul produselor pentru export. Și eu vă propun o procedură um, care să accepte poziția Consiliului în cadrul celei de-a doua lecturi a Parlamentului. Aceasta este propunerea mea. Este o chestiune strict tehnică. Noi, europenii, am decis să acceptăm calificarea produselor cu dublă utilizare de către organismele internaționale, chiar la nivelul Națiunilor Unite. Deci, um, este destul de târziu, dar trebuie să um, completăm lista noastră astfel încât autoritățile competente pe plan global să dispună de ele. Noi aici nu avem nicio putere discreționară deci, ă, cu excepția ca ă, să ă, ajustăm legislația noastră la deciziile internaționale și, în esență, asta conține și proiectul meu de propunere. Și eu propuneam să adoptăm poziția Consiliului în prima lectură. Asta e tot. Este modul cel mai eficient în care putem acționa Există observații, comentarii, obiecții? Se pare că nu există obiecții. Vom vota mâine și pe 29 martie votul va avea loc în plenară. Deci, uh, Uh, mâine uh, votăm asupra acestei propuneri. Subiectul următor ar fi subiectul 6. Iuliu Winkler din Papea PPE m-a rugat ca Alen Caspari să-l înlocuiască pentru că el nu uh, poate să participe la întâlnirea noastră, dar din câte văd eu nici Ana Caspari nu este Aici deci vă propun să trecem la subiectul următor până când va veni Anas Caspari și atunci vom reveni la punctul 6. Punctul 7. Asistență macrofinanciară țărilor terțe. este vorba de prezentarea unui studiu, după aceea să uh, analizăm un proiect de raport. Noi suntem comisia responsabilă în fond și uh, Kazak este uh, raportoarea noastră. Și vă propun să începem cu prezentarea studiului privind asistența macrofinanciară pe plan european. Este o analiză critică, un studiu care a fost publicat și care este disponibil publicului larg. Voi da cuvântul domnului Michael Emerson, unde este în sală. Uh, so Se pare că nu putem să uh, Trecem acum la prezentarea studiului. Să sărim și peste prezentarea proiectului de raport de către raportoarea noastră. Că ar fi partea a doua, dar inversăm acum ordinea, deci analizăm proiectul de raport al uh, raportoarei noastre Metin Kazak, raportoarea noastră ne-a prezentat uh, o serie de pagini. Îi dau cuvântul. Thank you, Chairman, dear colleagues. <laughs> Mulțumesc, domnule președinte, Salut ocazia de a discuta astăzi proiectul de raport și după aceea și studiul privind uh, regulamentul cadru privind macroasistența. Uh, nu voi insista în detaliu asupra proiectului de raport, în orice caz aș dori să menționez câteva idei principale. Înainte de toate, câteva chestiuni uh, esențiale. Uh, utilizarea actelor delegate. Comisia a propus uh, ca deciziile să fie luate punct cu punct prin acte de implementare pentru ca procesul luării deciziilor să fie urgentat. După cum am afirmat deja în această comisie, utilizarea actelor implementate nu este acceptată acceptabilă este chiar gravă din punctul meu de vedere ca raportor pentru că uh, eu uh, trebuie să mă gândesc la eficiența acordării asistenței macrofinanciare. De aceea eu mi-am exprimat disponibilitatea și secretariatul um, într-o manieră informală um, a, s-a consultat cu uh, serviciile specializate pentru a vedea cum putem să dăm curs acestor cerințe cel mai bine. Și veți vedea că am introdus uh, anexa 2A privind utilizarea actelor delegate pentru o analiză caz cu caz și în felul acesta Parlamentul poate să exercite un control efectiv, democratic, instrumentul devine mai rapid, mai eficient, cum de altfel multe din uh, părțile direct interesate au uh, afirmat. Din perspectivă politică, concluzia mea este că uh, asistența macrofinanciară a fost acordată fără să se țină seama de o serie de criterii. Asta înseamnă că receptorii trebuie să respecte mecanismele democratice și trebuie să ne asigurăm că noi respectăm principiile tratatului de la Lisabona privind uh, coerența uh, între obiectivele de politică externă și în același timp de uh, apărare a intereselor democratice și drepturilor omului. Este uh, un rol important pe care uh, îl prevăd în articolul 6, punctul 1, pentru Serviciul de Acțiune Externe de a analiza eligibilitatea fiecărei țări de a aplica mecanismele democratice în respectivul stat. Și doar dacă Serviciul de Acțiune externă uh, dă un aviz favorabil, atunci acest mecanism de macrofinanțare va intra în vigoare. La articolul 6 4A uh, introduc și o serie întreagă de criterii, uh, inclusiv un memorandum of understandings. Am discutat în cadrul unei reuniuni AFED cu colegii această propunere și avizul elaborat în Comisia AFET este favorabil și colegii de acolo doresc ca Serviciul de Acțiune Externă să fie implicat în acest proces de luare a deciziilor. În ce privește uh, aplicarea reglementării, Comisia a propus ca să mai existe o terță categorie de țări care nu sunt nici state candidate, nici state vecine, dar care, din punct de vedere politic, economic și geografic, sunt apropiate de Uniunea Europeană. Asta ă, înseamnă că și o serie întreagă de republici din Asia ar putea să fie avute în vedere ca o a treia categorie eligibilă pentru asistența macrofinanciară. Comisia a propus ca această reglementare să fie temporară valabilă doar pentru acest cadru financiar. Oricum, asta ar putea să pară bizar și asta ar însemna că regulamentul va funcționa practic mai puțin de doi ani. De aceea, eu am propus ca acest regulament să uh, rămână deschis, să și în felul acesta să nu se ajungă la un moment dat la o dublare, la o redundanță a activității. Iar în ce privește asistența macrofinanciară pentru Georgia, avem uh, și uh, poziția raportorului nostru în ce privește uh, procedura pentru elaborarea unui memorandum of understanding, astfel încât pentru viitor să se găsească o soluție viabilă. Și cu aceasta închei afirmația mea. Mulțumesc pentru această prezentare a proiectului de raport. Doresc uh, colegii noștri să intervină. Marieleni Copa din partea grupului SCD. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și la ultima ședință, o să vă dau ocazia să vă puneți căștile. E în ordine? După cum am spus la ultima ședință, eu sunt de acord cu rezervele și îngrijorările care au fost ridicate în acest raport de către domnul Kazak. Parlamentul European a spus de mai multe ori că există nevoie de un instrument juridic care să fie eficient și rapid pentru reglementarea acestui tip de asistență pentru țările terțe. Până atunci, situația este foarte diferită. În consecință, avem uh, foarte multe întrebări cu privire la utilitatea acestui instrument, acestui regulament. Nu înțeleg care este rostul unui regulament care are o sferă de aplicare atât de delimitată în ceea ce privește timpul. Argumentele nu sunt convingătoare. Un alt motiv de îngrijorare, competența Parlamentului European. Conform Tratatului de la Lisabona, Parlamentul are puteri considerabile, competențe considerabile în multe domenii. Și scrutinul Parlamentului în, în, uh, asupra tipului acesta de uh, asistență financiară, e bine, din această cauză, noi nu suntem pregătiți să predăm această putere altcuiva. Există și alte aspecte tehnice, dar și o problemă de fond. Este nevoie de o discuție la nivel european cu privire la aceste instrumente. Nu putem să ne comportăm cu țările terțe ca și cum Uniunea Europeană nu a trecut și ea prin criză. Nu știm cât va dura această criză. Dar piețele globale sunt în continuare instabile și trebuie să avem o abordare globală și nu una ad hoc. Ad hoc. Acest lucru ar trebui să se aplice de asemenea și țărilor vecine care ne cer asistență. În căutarea unui nou instrument trebuie să știm că soluțiile pe termen scurt nu pot funcționa, avem nevoie de o abordare pe termen scurt, de pe termen lung. Uh, Având în vedere amendamentele propuse de raportor, amendamentul numărul 2 îmi place pentru că extinde sfera de aplicare și o extinde țărilor central-asiatice. Amendamentul 3 hotărăște tipul precis de asistență acordată. Amendamentele 31 și 34 sunt foarte importante, sunt, acord, sunt de acord pe deplin cu raportorul. Dar am nevoie de explicații de la domnul Cazac la amendamentele 1 și 21. Pe baza acestora s-a adăugat, adăugat cuvântul and territories, deci țările și teritoriile eligibile s-au înmulțit. Deci, care este rostul acestui amendament? Aș dori să văd care este părerea și, com- și, și avizul Comisiei cu privire Comisiei Europene. În concluzie, aș dori să spun câteva cuvinte cu privire la un studiu de la London School of Economics. Atunci când suntem în criză economică, este foarte important să ținem minte cât de repede putem să reacționăm și trebuie să alocăm fondurile foarte repede, altfel asistența nu mai are niciun rost. Acestea au fost observațiile mele și uh, poate putem să revenim la ele mai târziu. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Murphy de la Langue. Mulțumesc! Mulțumesc și raportorului și uh, Departamentului de Politici pentru Studiu, care este foarte util. O observație generală cu privire la întregul uh, instrument de asistență macrofinanciară. Uneori, vocabularul în Uniunea Europeană mie mi-amintește de Orwell, din romanul 1984. Se vorbește despre beneficiarii planurilor de salvare din Europa și aceste planuri de salvare practic înseamnă măsuri de austeritate în urma cărora suferă toți oamenii din Europa. Folosirea cuvântului asistență sună puțin neclar, după părerea mea. Nu facem uh, niciun fel de act caritabil. Uh, îi legăm pe acești oameni de noi. Și aceste sfori cu care îi legăm nu sunt sforile democrației. Este vorba despre programele de ajustare uh, structurale asemănătoare cu cele fă făcute de FMI la ora actuală în țările din Uniunea Europeană, în unele țări din Uniunea Europeană. Dacă este să ne uităm la anexe, Kosovo, condiția 3, dezvoltarea privatizării și uh, guvernanței corporatiste. Sau, în, la amendamentul, sau la numărul 6, continuarea privatizării. Deci, practic, această asistență este folosită ca un instrument pentru a uh, lega alte țări de noi atunci când ele au nevoie de asistență. cred că există câteva întrebări concrete la care trebuie să răspundem. Sunt de acord cu observațiile raportorului cu privire la condițiile de democrație și condițiile pe care trebuie să le impunem cu privire la politicile economice. În al doilea rând, la punctul de procedură, sunt în favoarea uh, unei puteri extinse a Parlamentului, adică continuarea procedurii legislative ordinare pentru fiecare caz. Uh, no other request for the floor. Nu a mai cerut nimeni cuvântul. Haideți să trecem la prima parte. Domnul profesor Michael Emerson cercetător la Centrul de Politici uh, Economice Europene, la CEPS. Apoi el va răspunde la întrebările dumneavoastră dacă le aveți. Domnule profesor, aveți 10 minute. A avut loc o defecțiune tehnică, ne scuzați. It's okay now? Okay. Prefer- Totul e în regulă. Acum, domnule profesor, vă rugăm să o luați de la început și sigur vă dau drumul din nou la cronometru. Mulțumesc, domnule președinte. Nu eram foarte sigur ce se întâmplă. Pot să încep din nou. Intervenție fără microfon din partea președintelui. Da, vă rog, luați-o de la început pentru că am avut o problemă tehnică. Înțeleg. Cred că cei din sală știu ce înseamnă acest instrument. În momentul de față, este folosit Uh, ca un fel de acționar minoritar al operațiunilor FMI. În unele cazuri 10%, în alte cazuri mai puțin. Cred că la, amendament, la unul dintre amendamentele din proiectul de raport uh, se specifică acest lucru. În ultimii ani, acest uh, instrument desfășoară câteva operațiuni pe an, dar um, nu foarte extins, pentru că există um, consecințe ale crizei economice și la noi. Cu privire la evaluarea eficienței acestui instrument, s-au făcut studii de evaluare um, în mod regulat în pagina 40, pe pagina 44 a raportului, uh, era 44 oricum, poate uh, în urma editării este alta, Yeah, now it's page um, 37, 38. Acum se pare că e la 37-38. Concluzia aici este că am urmărit 15 astfel de operațiuni și am tras următoarele concluzii. 6 au fost evaluate astfel de către uh, colegi de-ai mei. Au fost descrise efectele ca fiind limitate, modeste, mici, neglijabile sau uh, mai mult de formă. Deci impactul a fost modest. Două operațiuni nu au fost încă transpuse în uh, acțiuni în urma unor întârzieri foarte mari și aici au fost uh, probleme de guvernanță din partea țărilor precum Bosnia și Ucraina. Patru operațiuni au uh, fost anulate parțial din cauza condițiilor economice, pentru că situația a evoluat, deci nu a mai fost nevoie de asistență. Deci aici intră și problema întârzierii în punerea în aplicare a proiectelor. Noul cadru de regulament. Nu voi intra în detalii, pentru că aici uh, este bucătăria dumneavoastră internă. Dar doresc să fac o observație. Procedurile sunt foarte greoaie, întârzierile sunt mari, să știi acest lucru. Sunt o problemă reală. Proiectul de regulament cadru propune o simplificare a procedurilor. Din câte am înțeles, la ora actuală, Consiliul vi se opune cu propuneri care înseamnă că un comitet al Consiliului insistă asupra microgestiunii operațiunilor, lucru care ar îngreuna posibilitățile de simplificare a, a, a acestui instrument. Apoi, oare femeia ar trebui să fie singurul partener pentru aceste operațiuni? Poate în mod normal, da, dar nu neapărat. Și Banca Mondială, de exemplu, ar putea fi un candidat posibil. Am mai văzut acum câțiva ani în uh, Europa Centrală și de Est atunci când uh, a lovit criza financiară din 2008 și 2009. Uh, Berd și Berd a fost cea care a, a intervenit și asta mai mult decât femeii ne întrebăm dacă actuala criză a zonei euro nu va crea condiții asemănătoare. Și Bird a, a făcut aluzie la faptul că ar fi nevoie de operațiuni asemănătoare, de intervenții asemănătoare. Cred că există argumente în favoarea acestei ipoteze. Din raport mai reiese ceva, acoperirea geografică. se fac referiri și la alte țări din apropierea Uniunii Europene, o exprimare destul de ciudată, după părerea mea. Raportul meu sugerează să se spună Asia, de, Asia Centrală, în mod foarte clar, pentru că asta se cere, ca să știm despre ce este vorba. La problema condiționalității politice și valoare adăugată euro- pentru Uniunea Europeană, Plus, valoarea este o chestiune tehnică, este vorba despre sisteme de audit ale, ale finanțelor publice și da, sunt importante, dar nu sunt chestiuni strategice și sunt aspecte destul de tehnice. Raportorul sugerează uh, ca condiționalitatea politică să fie transpusă mai explicit. E bine, FMI nu poate să introducă condiții politice explicite. Trebuie să avem de asemenea grijă pentru că nu putem să cumpărăm democrație la 10 miliarde de euro în mod normal. Deci, um, ne punem întrebarea dacă nu putem să identificăm alte, alți parametri uh, Uh, alte măsuri pentru drepturile omului, pentru democrație, pe care guvernul respectiv le poate pune în, uh, pune, pune în aplicare, le poate considera mai acceptabile. Nu trebuie să trăim uh, sub iluzia că putem să cumpărăm uh, politici reforme angro la câteva milioane de euro. Apoi, metoda evaluării. Noi spunem, le-am spus și colegilor dumneavoastră, uh, domnului Peter Bex și așa mai departe. Această evaluare se face prin uh, consultare externă, dar mă întreb oare dacă managerul este cel care trebuie să uh, ceară evaluările. În altă parte, la FMI și la Banca Mondială, uh, evaluările nu se fac la nivel de manager sau la nivel de uh, directori. Acest instrument um, are rezultate destul de modeste, după cum am spus deja. Ce trebuie făcut? Trebuie întrerupt, trebuie extins uh, în, sau să continuăm cu el în aceeași direcție. Cred că în circumstanțele actuale, întreruperea uh, în circunstanțele actuale în care uh, avem criză în zona euro, uh, întreruperea ar transmite un mesaj politic pe care noi nu-l dorim. Deci nu dorim să întrerupem programele. Putem să extindem programele într-un la un grad foarte mare, e bine, știm deja că resursele noastre sunt limitate. Am observat însă că pot fi ridicate contribuțiile Uniunii Europene la 20% uh, din uh, contribuțiile FMI sau contribuțiile partenere. Aceasta este o propunere Uh, de bun simț. Deci, noi nu recomandăm, nu recomandăm niciuna dintre cele două ipoteze. În momentul de față, uh, trebuie să vedem uh, îmbunătățiri și regulamentul cadru ar fi una dintre aceste îmbunătățiri pe lângă celelalte puncte pe care le-am menționat până acum. Vă mulțumesc! Thank you, professor. Mulțumim, domnule profesor. Haideți să începem acum o perioadă scurtă de întrebări, remarci sau observații referitoare de această prezentare sau de raportul în sine. Raportorul vrea să spună câteva cuvinte. Voi vorbi în vulgară. Аз бих искал да поздравя авторите на изследване. Doresc să mulțumesc și eu autorului acestui studiu, de fapt autorilor acestui studiu. Îi felicit pentru lucrarea foarte amănunțită, pentru analiza aprofundată pe care au efectuat-o. Am încercat uh, ca o mare parte a rezultatelor acestui studiu să le valorific în raportul meu. Asistența macrofinanciară dintotdeauna a fost legată de programul Fondului Monetar Internațional, dar în opinia mea și de altfel și în opinia cercetătorilor, acest instrument ar trebui să aibă și o dimensiune proprie, o contribuție proprie. Nu ar trebui să vorbim doar despre Fondul Monetar Internațional, ci și despre alți parteneri internaționali, despre Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și despre Banca Mondială. În raportul meu, la articolul 5, punctul 2 am propus un prag. Acest prag se referă la asistența acordată de Uniunea Europeană în situații excepționale și în, iarăși în cazuri excepționale acest prag poate să fie scăzut. Doar în legătură cu un singur aspect nu sunt de acord cu autorii studiului și anume în ce privește condiționalitatea politică. Pentru că în acest studiu. Este vorba despre um, asistarea unor state care s-au înscris deja pe calea democratizării și a respectării drepturilor omului. Dacă ne gândim la obiectivele pe care ni le-am uh, propus în contextul uh, care decurge din tratatul de la Lisabona privind uh, respectarea drepturilor omului, uh, eu cred că uh, nu trebuie să se producă o diluare a acestor condiționalități politice în ceea ce privește eligibilitatea țărilor care pot fi beneficiare ale acestor macrofinanări. Deci uh, trebuie ca statele să pună în centrul preocupărilor lor aceste drepturi fundamentale. Iar în ce privește uh, opinia colegei mele Eleni Coppe, îi mulțumesc foarte mult pentru comentarii, tot așa cum îi sunt recunoscători și domnului Murphy. Cred că pe parcursul dialogului nostru, ă, în legătură cu propunerile de amendament, ă, vom putea ajunge la rezultate acceptabile pentru toată lumea. În ce privește Kosovo, există o corect lectură tehnică pe care o veți găsi în anexa numărul 1. Kosovo se numără printre țările care sunt eligibile. Iar în ce privește afirmațiile făcute de domnul Murphy, această asistență macrofinanciară trebuie să vină în uh, ajutorul acelor țări care în clipa de față sunt angajate în reforme profunde din punct de vedere social politic și nu ar trebui să pună sub să pericliteze această evoluție și această politică, ci trebuie să servească coeziunii. Președintele, mulțumesc. Alte observații? O scurtă întrebare adresată domnului profesor. Ce credeți lui despre ideea de dizolvare um, a acestor AMF-uri și de integrarea lor mai degrabă în uh, instrumentele legate de vecinătate, de politica de vecinătate? Profesor Michael Emerson. Domnul uh, profesor Michael Emerson poate să răspundă la întrebările și comentariile făcute până acum. Cred că această întrebare poate să își găsească un răspuns la faptul că AMF-ul poate să aibă un fel de conținut de grant. De exemplu, în cazul Georgiei am avut o astfel de situație. Înțeleg că motivul exact pentru care se acordă granturi în astfel de situații este pentru a dilua cumva termenii instrumentelor de împrumut pentru țările îndatorate și sărace. Asta mm, se face conform unor uh, norme internațional uh, convenite. Putem să fim de acord cu faptul că acești bani eh, din granturi ar putea să fie um, complementari uh, um, instrumentului de vecinătate al Uniunii, care este un instrument asemănător și să, complement, să completeze mm, banii alocați prin acesta. S-ar putea face așa ceva. Uh, dar uh, dacă vrem să păstrăm această legătură cu programele FMI și cu, în cazul acestui element de grant, poate că acesta ar trebui să facă obiectul unui regulament uh, separat, deși îmi, uh, deja mă gândesc că instrumentul EMPI ar, ar putea să um, structureze diverse uh, Uh, modalității în care ar putea să fie complicat, dar uh, las Comisiei să se pronunțe asupra legalității acestui demers. Have you Uh, now. Mulțumim. Acum haideți să ascultăm uh, opiniile Comisiei. Domnul Peter Bexk. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a mulțumi raportorului pentru raportul de calitate pe care l-a redactat și care reprezintă o bună bază de discuții. Însă, um, dacă suntem de acord asupra unor uh, chestiuni, mai sunt și altele asupra cărora avem anumite rețineri și aș vrea să mă concentrez um, la început asupra patru puncte. Primul dintre acestea se referă la uh, chestiunea actelor delegate. Noi uh, ne-am consultat serviciul juridic asupra acestui subiect, uh, mai ales în ceea ce privește utilizarea actelor delegate pentru um, programe AMF individuale printr-o anexă care ar putea să, um, să modifice decizia inițială și răspunsul serviciului a fost foarte clar că în conformitate tratatului procedura de acte delegate se aplică numai și citez uh, în cazul actelor nelegislative de aplicare generală pentru a uh, suplimenta sau a modifica elemente neesențiale ale actelor legislative. Închei citatul. Deci, uh, crearea unei anexe doar pentru scopul de a-i da uh, puteri Comisiei de a face aceste acte delegate ar putea să fie considerat ca o um, eludare a um, acțiunilor normale ale Comisiei, care, Comisiei care n-ar face decât să completeze regulamentul. Domnul Kazak s-a referit și la avizul um, Comisiei AFET, iar în acest context Consider că argumentul acest, acesteia este foarte important. Um, acesta, aceasta spune că, având în vedere uh, dimensiunea limitată a acestui instrument și importanța implementării sale rapide, raportoarea de la această comisie, doamna Vaidere, susține ideea de a da puteri de implementare comisiei, însă propune să se folosească pro procedura de acte delegate numai în cazul în care AMF-ul ar trebui să fie um, extins unor țări care se, nu se află pe lista celor elizibile din punctul nostru de vedere. Din punctul nostru de vedere, cred că aceasta ar fi o soluție eficientă. Desigur, uh, Comisia înțelege întru totul această preocupare a Parlamentului referitoare la propriul său rol și în acest sens aș vrea să subliniez că um, colegiuitorii își vor, vor menține un control de prim asupra instrumentului AMF Chiar dacă se conferă puteri de implementare Comisiei, Parlamentul în acest moment, prin faptul că discută acest instrument, um, um, are poziția de a defini rolul, condițiile pentru AMF-uri, precum și lista de țări eligibile. Și după aceea, operațiunile individuale AMF nu reprezintă decât o um, punere în aplicare a acestor norme care sunt definite împreună de Consiliu și de Parlament. De asemenea, colegiuitorii vor fi informați uh, în legătură cu aplicarea AMF-urilor prin rapoarte periodice referitoare la fiecare operațiune, prin rapoartele anuale, prin evaluările uh, realizate, precum și prin aceste um, examinări multianuale. În ceea ce privește împărțirea puterilor, pe de-o parte, de, în cele de executare și cele de uh, legislație și control pe de alta, cred că nu mai sunt probleme. Și apoi, cea de-a doua problemă la care mă, vreau să mă refer, în ceea ce privește Asia Centrală, ca uh, grup de noi țări posibil eligibile, Comisia în acest moment ar prefera să se mențină referința la, referire la alte țări care sunt apropiate de Uniunea Europeană. Deși în, este adevărat că în trecut uh, aceste categorii s-au a inclus în special uh, țările din uh, Asia Centrală, așa cum a spus și Michael Mason și uh, raportul raportul. Acum nu mai este tocmai uh, cazul. Dacă ne referim, de exemplu, la dinamica politică în uh, politica de vecinătate, cred că acolo ar trebui să menținem o flexibilitate pentru a putea să ajutăm vecinii vecinilor dacă în condițiile politice economice pentru AMF sunt întrunite. Uh, al treilea subiect pe care vreau să-l ating este acela al condițiunilor al condițiilor politice. Aici Comisia este de acord cu raportorul că trebuie să se întărească aplicarea condițiilor preliminare și trebuie să mai fie o, să fie o evaluare mai transparentă din partea Comisiei referitoare la aspectelor politice și Comisia uh, propune să, să se facă um, o, prin serviciul extern o evaluare, să vedem dacă țările întrunesc condițiile în acest sens și suntem în favoarea implicării uh, SAE-ului în examinarea politică a operațiunilor. Și, de fapt, asta facem și deja în acest moment, pentru că SAE-ul face parte din procesul de luare a deciziului uh, și se implică în uh, propunerea um, comisiei, um, pentru că au, avut, au fost și ei prezenți la elaborarea propunerii. Deci suntem în favoarea implicării acestui serviciu, inclusiv în, în cadrul monitorizării condițiilor politice. Dar mai există o chestiune uh, formală care uh, se referă la măsura în care poate seae ul să fie un organism, auton- ca organism autonom în ce măsură poate să fie el subliniat sau să iasă în evidență într-un act uh, individual. Și aici cred că este o chestiune mm, de dezbatere instituțională și legală în contextul um, general al uh, cadrului multianual referitor la uh, aspectele externe. Îmi dau seama că nu este tocmai de competența mea, dar sper că această um, chestiune va fi elucidată în curând și că vom putea să ajungem la aceeași soluție ca și în cazul celorlalte instrumente externe. Și apoi, deși Comisia n-ar avea nimic împotrivă să includă o referință generală la condițiile politice în memorandumurile de înțelegere noi am sfătui uh, uh, cu putere să nu se folosească condiții politice uh, specifice care să condiționeze um, plata tranșelor în cadrul acestor AMF-uri, pentru că în acest moment, um, pentru că astfel acest instrument prin esență economică ar deveni unul politic și asta ar fi în neconcordanță cu natura și obiectivele AMF-urilor. Și ultimul meu Uh, punct se referă la condiționalitatea um, AMF. Prin uh, um, acest instrument se oferă asistență macrofinanciară țărilor care au probleme de uh, bilanț financiar și acesta nu poate să fie înlocuit de alte instrumente multilaterale sau europene așa cum s-a sugerat, pentru că pur și simplu nu există alte instituții care să uh, furnizeze un astfel de sprijin. Michael Emerson s-a uh, referit la regulamentul BRD și la um, sprijinul um, pentru diferitele țări, poate că s-a referit și la inițiativa de la Viena, uh, care a încercat să prevină ieșirea și retragerea băncilor din uh, Europa de Est. Sigur a fost o inițiativă cu rezultate foarte bune, dar aceasta este prin natura sa una total diferită de ceea ce se face prin asistența macrofinanciară. Pentru noi, uh, renunțarea la condiționalitatea femeii ar fi foarte greu de realizat pentru simplu motiv că noi, ca și Comisie, nu avem avem resursele prin care să înlocuim um, asistența din partea femeii. Și trebuie să reținem și faptul că prin natura sa, de la uh, crearea acestui instrument, uh, AMF-ul a fost un instrument complementar. Acest lucru este re, uh, reflectat și în modul cum a fost construit, dar și în dimensiunea sa, pentru că a fost uh, proiectat ca un instrument mic. Acestea ar fi subiectele principale. Mai sunt și altele pe care am, vrea să le, ar, am putea să le discutăm sau sunt unele mai tehnice. Cu siguranță vom putea să, re, să revenim la ele mai târziu. Uh, mulțumim. Sunt uh, sigur că raportorul vrea să comenteze referitor la observațiile făcute de comisie. Mulțumesc foarte mult uh, Comisiei pentru poziția exprimată și înțelegem întru totul poziția Comisiei în această propunere de regulament, de fapt, noi încercăm să reglementăm procesul de acordare a unei macrofinanțări țărilor care sunt eligibile. În același timp, avem o opinie pe care am argumentat-o. Ne-am consultat și cu Serviciul Juridic al Parlamentului European și s-a spus că în legătură cu actele delegate, Parlamentul va putea să joace în continuare un rol, având o poziție de observator, dar și controlând modul în care eh, se acordă bani prin intermediul acestui instrument, pentru că sunt eh, atribute pe care tratatul de la Lisabona ni le conferă. Mizăm și pe sprijinul președinției daneze în acest sens pentru a ajunge uh, la o bună soluție de compromis în această chestiune. Și eu cred că uh, un compromis este necesar și pentru păstrarea poziției Parlamentului European. Sperăm să ajungem din acest punct de vedere la o soluție de compromis și cu raportorii din umbră. Bun, în cazul acesta încheiem discuția. 10 aprilie, ora 14, termenul limită pentru depunerea amendamentelor și acum uh, revenim la subiectul anterior pe care l-am sărit pentru că nici raportorul și nici uh, persoana desemnată de el nu a fost uh, prezenți în sală. Este vorba despre Fondul European de Ajustare la Globalizare și uh, Comisia uh, de fond este Comisia de Ocupare a Forței de Muncă. Raportorul nostru este Iuliu Winkler, care și-a cerut scuze că nu poate să participe și uh, a rugat un coleg, uh, Caspari, din partea PPS să vorbească în numele său. Stimate domnule președinte, vă mulțumesc. Doresc să transmit salutări celor prezenți din partea lui Iuliu Winkler, dar din păcate astăzi nu poate să participe. Uh, ca atare, nici um, pentru mâine nu am putut să amânăm acest subiect pentru că și ziua de mâine este foarte încărcată. Deci uh, vă transmit ceea ce ne spune Iuliu Winkler. Uh, Fondul European de Globalizare a fost creat în 2007, au fost luate măsuri suplimentare în 2009 și extins în 2011 pentru uh, a face față cerințelor de angajare în Europa. Este important să completeze Fondul Social European în rezolvarea unor probleme structurale. Comisia acum dorește să revizuiască acest instrument um, pentru că uh, trebuie să facem față uh, condițiilor de criză și provocărilor cărora le sunt supui cetățenii noștri. Eu cred că fondul uh, european de ajustare la globalizare trebuie să rămână în afara fondului european uh, multianual Trebuie să um, existe acel termen de 11 luni din momentul în care statele membre solicită acești bani până când ei sunt acordați trebuie să ne gândim uh, în clipa de față fiecare linie bugetară este uh, reanalizată pentru ca ea să poată să își îndeplinească obiectivele și și, de fapt, trebuie să vedem și care sunt cotele din Fondul European de Ajustare la Globalizare care sunt folosite anual. Eu cred că nu este rezonabil să solicităm în clipa de față o majorare. Eu cred că să se reducă, de fapt, timpul de așteptare. Comisia propune opt luni în loc de 11 luni inclusiv pentru rezolvarea problemelor interinstituționale. Iar în ce privește um, compatibilitatea între um, ambiții stabilite și posibilități, uh, trebuie să ne gândim care sunt, de fapt, salariații eligibili pentru acordarea acestor fonduri. Și eu susțin și pe fermieri din acest punct de vedere, suplimentar față de propunerea din anul 2007. În ce privește domeniul de aplicare, beneficiarii, trebuie să existe o redefinire a Fondului European de Ajustare la Globalizare și să vedem care sunt de fapt situațiile de urgență și politicile structurale pentru analizarea inclusiv a viitoarei politici agricole comune. Eu cred că cei care sunt intitulați să beneficieze de fondul de ajustare la globalizare nu trebuie să fie excluși de accesul la subvențiile prin cadrul PAC, de pildă. Deci fermierii trebuie să fi avut în vedere. Iar în ce privește serviciile, de asemenea, trebuie să putem extinde lista beneficiarilor. Per total, cred că Fondul European de Ajustare la Globalizare trebuie, din acest punct de vedere, să fie revizuit, pentru că, de fapt, trebuie să fie folosit inclusiv în scopuri sociale și Comisia, de altfel, se servește de Um, acest fond, dar în acest context rolul Comisiei INTA poate să crească. Deci, noi ar trebui, în baza tratatului de la Lisabona, să fim, ne implicăm pentru a verifica dacă fondul servește cetățenilor pentru liberalizarea relațiilor comerciale noi eh, trebuie să sporim coerența între politicile Uniunii Europene, inclusiv în ce privește impactul pe plan social și acum eh, aștept opiniile raportorilor din umbră. Deci acesta a fost documentul scris de colegul Iuliu Winkler. Acum, după dezbatere, eu îi voi transmite intervențiile colegilor. Mulțumesc, a fost o prezentare foarte clară a raportorului. Există de altfel și amendamente, 20, care au fost înaintate, iar uh, Înțeleg că acest fond de ajustare la globalizare, în opinia raportorului, trebuie să se conecteze și mai mult la politicile europene este clar deschise discuțiile și Maria Eleni Copa din partea grupului SD va avea prima intervenție. Mulțumesc, domnule președinte. Fondul European de Ajustare la Globalizare în clipa de față este un instrument foarte util pentru că ă, noi putem să venim în sprijinul celor care și-au pierdut locul de muncă și uh, Ehm, asta cu un impact asupra economiei locale, dar și asupra economiei globale. Sigur că ar fi ehm, foarte bine ca acest instrument să fie simplificat și în același timp să dispunem de toate fondurile necesare. Extinderea instrumentului și asupra sectorului agricol, care se află în clipa de față sub o puternică presiune, ar fi de asemenea salutară și eu cred că ar fi într-adevăr o măsură binevenită. Ca atare, grupul nostru politic sprijină simplificările acordării acestui fond pentru ca uh, beneficiarii să uh, obțină banii mai repede. De asemenea, trebuie să uh, vedem care este ritmul procedural, pentru că uh, scurtarea perioadei este necesară. Trebuie să ne gândim ce model uh, ne servește cel mai mult în tratatele internaționale. Eu cred că nu este util să încheiem acorduri internaționale uh, care uh, au un efect nefericit asupra situației, pentru ca după aceea să recurgem la acest fond pentru a îndrepta lucrurile. Iar acum raportorul din partea uh, verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, uh, acest fond este important, inclusiv datorită impactului său social. Este un fond de ajustare la globalizare, dar foarte adesea banii care sunt uh, puși la dispoziție sunt și pentru întreprinderile aflate în dificultăți, fără o legătură directă la globalizare. Eh, oricum, simplificarea procedurii eh, o susținem și noi. Iar acolo unde avem probleme reale, eh, în contextul asistării agricultorilor, constat că și Comisia a relansat din proprie inițiativă negocierile cu Mercosur, dar asta va crea probleme în statele membre pe plan european. Și este o propunere care uh, uh, ar putea să uh, necesite ca aproximativ 2 miliarde și jumătate din acest fond să fie virate spre agricultorii care vor avea de suferit în interiorul Uniunii Europene datorită acordului comercial cu Mercosur. Deci, uh, uh, eu cred că nu este o acțiune subtilă, ci mai degrabă grosieră pentru că, având în vedere și acordurile de liber schimb, um, um, noi uh, trebuie să înțelegem că creăm dificultăți agricultorilor noștri um, și uh, cum să definim lucrurile. Voi, agricultorii, fermierii, o să dispăreți, dar uh, vă dăm în compensare un cec. Noi, în felul acesta, înțelegem că este un demers al Comisiei care, din punctul nostru de vedere, este contrar nu doar politicii de reformă a politicii agricole comune. Noi trebuie să ne întrebăm ce tip de agricultor dorim să susținem. Pentru că uh, acest demers Uh, este o modalitate perversă de a acorda indemnizații agricultorilor noștri care au de suferit datorită acordurilor de liber schimb cu America Latină. Mulțumesc, domnul Murphy, din partea GUE. Um, yeah, I mean the, the context... Mulțumesc. Având în vedere contextul discuției, în Europa avem cel mai mare nivel de șomaj de la introducerea euro, 25 de milioane de șomeri. Acesta este rezultatul crizei, dar și al globalizării și al politicilor legate de globalizare. În momentul de față, cred că putem să punem în balanță uh, experiența pe care o avem cu FEG. După părerea mea, putem să ne bazăm și pe discuțiile cu muncitorii, pe, cu lucrătorii care au beneficiat, între ghilimele, de uh, acest fond. Este insuficient, nu este adecvat și realitatea este că aceste politici comerciale au lăsat o rană deschisă în, uh, în, uh, în piața muncii. Le oferim prea puțin înapoi oamenilor. Îi pregătim, asta este bine, îi pregătim să aibă o reconversie profesională, dar uh, le creăm mai puține oportunități de angajare. În mod concret, mulți lucrători care au încercat să beneficieze de pe urma acestui fond nu sunt uh, foarte mulțumiți. În Irlanda a existat o povară birocratică foarte mare, acest, a dus la întârzieri la nivel um, național și la nivel european. În Irlanda, jumătate din fondurile alocate au trebuit returnate Uniunii Europene pentru că nu au fost cheltuite la timp. Deci aceste lucruri trebuie reparate pentru simplificare și pentru ca uh, accesul la fonduri să fie mai facil. În al doilea rând, cred că trebuie să mergem mai departe. A existat o derogare care a redus criteriile de eligibilitate. De la, să zicem, un parametru era uh, disponibilizarea 500 de lucrători în loc de 1000. Acest lucru a dus la un blocaj la Consiliu, dar, uh, uite, parametrul s-a păstrat. Eu cred că um, trebuie să fie coborât acea, această cifră și trebuie uh, redus și timpul în care lucrătorii pot avea acces la fonduri. Apoi, vreau să spun că este nevoie de o coerență mai mare între Fondul Social European și Fondul pentru Ajustare la Globalizare. Pentru a tocmai pentru a preveni aceste întâmplări neplăcute. În momentul de față această coerență nu există și principiile aplicate uh, Fondului Social European în privința implicării sindicatelor nu se aplică și cea mai controversată întrebare, după părerea mea, este dezbaterea cu privire la integrarea agricultorilor și IMM-urile în baza de eligibilitate acestui fond. Considerăm că acestea sunt probleme separate, cauzate cu siguranță de globalizare, dar este nevoie de o abordare diferită pentru ele, pentru a ajuta uh, agricultorii și lucrătorii din IMM-uri. Uh, credem că pentru, pentru agricultori uh, instrumentul cel mai potrivit ar fi PAC. Foarte puțini oameni se opun uh, acordurilor de liber schimb se, se pune întreba, întrebarea dacă nu cumva toată această abordare neoliberală a acordurilor uh, nu este una, ar fi sau nu una corectă. Mulțumesc frumos, spune președintele. Din partea comisiei acum. Mulțumesc, domnule președinte. Ca răspuns la ce s-a menționat până acum uh, referitor la FEG, trebuie să reținem că FEG nu este un element de negociere comercială, ci este un instrument care își propune să ajute lucrătorii care sunt afectați de diverse situații economice, astfel încât să-și poată găsi mai ușor un nou loc de muncă. Este un instrument care vrea să exprime solidaritatea europeană în condițiile unor instrumente, cum ar fi, de exemplu, acordurile comerciale, care sunt favorabile, sunt pozitive pentru cea mai mare parte a concetățenilor noștri, dar care pot să aibă și efecte negative. Și de aici această exprimare a solidarității. Acest fond este pus în aplicare de către statele membre uh, pentru a le completa politicile naționale care își propun să sprijine lucrătorii disponibilizați. Ceea ce cred eu că respectă subsidiaritatea în acest domeniu și nu face decât să aducă niște complemente, niște uh, un adaos la politicile naționale. Uh, pentru că uneori, dacă politicile naționale, e adevărat că pot fi puse în aplicare prost, e regretabil acest lucru. Trebuie spus că, de fapt, Comisia a propus să se prelungească o derocare care permit, permitea uh, intervenția în urma crizei economice și financiare, cu o, o rată de finanțare mai mare. Această derogare mm, de fapt, nu prea poate fi susținută mm, ca urmare a opoziției mai multor state membre care astfel nu mm, uh, ne permit să negociem împreună cu Parlamentul continuarea acestei derogări pe timp de criză. Și uh, pentru 2014-2020, mai multe state membre și-au exprimat public săptămâna trecută opoziția um, în baza principiului subsidiarității iar aici Comisia vrea să spună că, de fapt, din potrivă, FEG respectă, așa cum am spus mai devreme, toate elementele legate de principiul subsidiarității. Dar sunt state membre care fac o cerere să nu li se impună uh, nimic și, practic, ele vor să hotărească măsurile complementare. Cred că este de asemenea important să subliniem faptul că o serie de amendamente prezentate de către raportor uh, merită uh, să ne aplicăm asupra lor, iar de la uh, cei de la Serviciul Juridic de la Comisie vor ține cont de acest lucru și, în final, țin să menționez că feg dacă este complementar politicilor naționale mai este și complementar fondului social european care este pus în aplicare de către statele membre. Uh, atunci când se pune întrebarea care a fost uh, pusă și în uh, evaluarea intermediară care vă stă la dispoziție, întrebările pot uh, să apară referitor la această complementaritate cu celelalte instrumente. Ei bine, de fapt nu există și suprapuneri sau um, urmări negative um, a implementării a tuturor acestor elemente. Și uh, în final, cred că posibilitatea de a deschide accesul uh, la FG pentru um, cei care lucrează pe cont propriu, um, gestionarii unor uh, IMM-uri, precum și uh, lucrătorilor cu contract determinat, ne permite să manifestăm această solidaritate europeană a mai, la, pentru mai multe tipuri de lucrători și oferă astfel și un nivel de echitate la nivel european. Mulțumesc! Thank you. Any final... Mulțumesc. Dacă există observații din partea raportorului. Două observații. Pentru că și colegul Shadow a spus în legătură cu încercările Comisiei de a relua negocierile cu Mercosur. După cum știm că Parlamentul European a salutat uh, reluarea acestor negocieri, a existat o decizie în plenară. Noi trebuie acum să vedem uh, cum vor fi purtate aceste negocieri, care sunt uh, lucrurile care sunt importante pentru noi. Dar, uh, deocamdată, negocierile nu au început. Iar uh, un al doilea element, în ce privește agricultura, cred că trebuie să sprijinim și întreprinderile mici și mijlocii. Știu că există în comisia noastră mulți colegi care mizează mai mult pe uh, structurile mai mari, mai degrabă de tip uh, socialist, dar eu cred că IMM-urile trebuie să participe la globalizare, că sunt furnizori pentru marile întreprinderi, pentru marile concerne și uh, în trecut am avut situații în care Anumite întreprinderi mari au avut dificultăți datorită globalizării, au trebuit să concedieze oameni dar uh, furnizorii din întreprinderile mici și mijlocii la rândul lor uh, în felul acesta au trebuit să își diminueze activitatea. Eu nu cred că în Uniunea Europeană uh, lucrurile trebuie să fie tratate discriminatorii, să venim în sprijinul celor care devin șomeri fiindcă au lucrat în mari întreprinderi și nu și a celor care devin șomeri în IMM-uri. Mulțumesc foarte mult pentru toate sugestiile făcute și le voi transmite raportorului. Fine, calendar. Bun. Termenul limită pentru amendamente, 29 martie, ora 6 seara. Haideți să trecem la următorul punct, punctul 8 de pe ordinea de zi. Amendamentele la regulamentul antidumping. Suntem comisia responsabilă pe fond. Raportorul sunt eu. V-aș ruga să, fi put- să fiți puțin atenți. Amendamentele la regulamentul antidumping sunt consecința nevoii de adaptare a acestui regulament, astfel încât Deciziile organului de soluționare a litigilor al uh, OMC să fie um, respectate. Noi, în Uniunea Europeană, sunt foarte mândri, suntem foarte mândri că deciziile noastre sunt compatibile cu cele ale OMC. Ne mândrim cu faptul că avem un sistem global bazat pe reguli. Termenul limită dat de către OMC este undeva la toamnă, deci trebuie să repezim procedurile. Trebuie să simplificăm procedurile. Și mă refer și la articolul 46.1 al regulilor de procedură. Am avut un schimb de opinii cu serviciul, serviciile comisiei și am ajuns la un consens. Adică trebuie să adoptăm schimbările propuse de comisie așa cum ne-au fost ele transmise. Nu cred că vor uh, fi tensiuni politice aici, suntem toți de acord cu schimbările care trebuie făcute, nu suntem um, în dezacord cu privire la formularea propunerii. Deci, eu sugerez să votăm în comisie aceste schimbări ale regulamentului antidumping. Putem să sărim peste celelalte etape. For any comments or... Dacă aveți observații sau remarci cu privire la această chestiune, procedura simplificată um, s-a căzut de acord prin consens de către coordonatori asupra procedurii simplificate. Deci vom asculta părerea comisiei. Din partea comisiei va vorbi domnul Martin Lucas. Aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu cred că trebuie să adăugăm foarte mult la ce ați spus dumneavoastră. Această propunere este rezultatul acțiunii împotriva Uniunii Europene, după cum uh, știți, um, noi am uh, desfășurat uh, destule astfel de acțiuni prin OMC împotriva Chinei și acum China se folosește de acest instrument împotriva noastră. Provocarea a fost una de succes și a, pentru ei și acum trebuie să ne conformăm obligațiilor OMC. Și asta și trebuie să facem. Și asta facem. Este vorba despre niște am, amendamente tehnice. Punem în aplicare decizia tribunalelor OMC din Geneva. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumesc foarte mult. Există obiecții? Există rezerve? Nu. Vom trece mai departe după cum am căzut de acord. Votăm mâine. Punctul 9 de pe ordinea de zi. Dimensiunea externă a PCP Proiect de aviz, comisia responsabilă pe fond este Comisia pentru Pescuit. Raportorul nostru pentru aviz este doamna Josefa Andres Barea. Comisia noastră nu prea are de-a face foarte des cu politica de pescuit. Totuși este lesne de înțeles că și pescuitul intă sub uh, umbrela comerțului internațional. Deci poate că aceasta este ocazia pentru a ne ocupa de această chestiune foarte importantă. Josefa, cuvântul îți aparține. Și poți să-ți prezinți proiectul de raport care se află în dosarele colegilor. Este vorba despre șase paragrafe. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus, de obicei nu avem de-a face cu asemenea uh, probleme importante la noi în comisie, e vorba despre agricultură sau de pescuit. Nu am foarte mult timp la dispoziție, deci voi fi foarte succintă, va fi nevoie desigur să includem și amendamentele. Reforma PCP este foarte importantă și mai ales dimensiunea externă a acesteia. Uniunea Europeană este unul dintre principalii actori din pescuit în lume astăzi și trebuie să ne conservăm resursele și să avem o dezvoltare durabilă în acest domeniu. Acesta trebuie să fie un pilon al PCP, durabilitatea. Aceasta trebuie să se bazeze pe criterii științifice și trebuie să existe follow-up și monitorizare continuă. Aceste lucruri ar trebui să asigure viitorul pescuitului. În viitor, acordurile de pescuit trebuie să aibă o clauză de transparență pentru ca uh, să nu fie exploatate aceleași resurse de mai multe flote deodată. Flotele noastre pescuiesc în mod responsabil, ne bazăm pe regulamentele comunitare și, um, desigur, ne bazăm și pe lupta împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat. Luptăm și împotriva pescuitului ilegal în țările terse și parte din asistența financiară pe care o acordăm țărilor terțe trebuie să meargă înspre lupta împotriva pescuitului ilegal. Astfel, um, zonele economice din țările terțe pot să, de, pot să rămână durabile. Un instrument cu care putem lucra uh, Uh, sunt uh, organizațiile regionale de gestionare a pescuitului. Un alt instrument, acordurile de parteneriat cu țările terțe și acordurile internaționale. Acordurile region... Uh, organizațiile regionale de pescuit trebuie să se bazeze și ele pe aceste criterii și trebuie să aplice consensul la care am ajuns împreună. resursele de pește, resursele, Hollywood ce vor fi uh, păstrate dacă sunt uh, urmate aceste principii simple. Sunt prezentate garanții pentru viitorul pescuitului, trebuie să luptăm împotriva pescuitului ilegal, trebuie să păstrăm aceste acorduri de pescuit în, cu țările terțe. Mulțumesc! Sper uh, că amendamentele dumneavoastră vor fi în număr mare. Domnul Jaroslav Valensa de la PPE. Dziękuję pani przewodniczący i dziękuję pani poseł za bardzo dobrą opinię. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnule raportor. Aș avea o singură remarcă. Chiar și în contextul comerțului trebuie să fim foarte atenți la uh, rolul din ce în ce mai mare al științei în reformarea PCP. Ați spus că Uniunea Europeană ar trebui să-și asume un rol activ în activitățile internaționale și în activitatea organizațiilor regionale pentru pescuit și ați vorbit despre importanța ORCP-urilor. Ori eu aș vrea să spun uh, că cred că ar trebui să se sporească și rolul consiliilor consultative regionale, uh, astfel încât să contribuie la pregătirea avizelor uh, experților. Uh, aceste comitete, aceste consilii au o expertiză foarte bună în pescuit și cred că ar trebui să joace un rol mai mare în încheierea noilor acorduri pentru pescuitul durabil. Mulțumesc! Mulțumesc acum raportorul din umbră. Am um, primit cu um, o, o foarte bună acest uh, raport uh, și suntem, bineînțeles, în favoarea alineatului 6, care uh, își propune să existe o trasabilitate mai mare pentru a împiedica importurile din țări care nu ar respecta um, procedurile pentru pescuitul durabil. În ceea ce privește pescuitul um, uh, ilegal, um, aici este o chestiune destul de delicată pentru că Uniunea Europeană are destul de puține mijloace prin care să poată bloca importurile de pește care pot să provină din astfel de uh, pescuit uh, INN. Așa că ce aș propune ca o completare a aliniatului ar fi să se reia um, ar, um, alineatul 48 din propunerea um, uh, Parlamentului, rezoluția din 2009, care își propune să existe o colaborare mai bună cu uh, țările care ar putea să practice acest tip de pescuit pentru a elimina această practică și cred că acest lucru înseamnă că Uniunea Europeană ar trebui să devină activă nu doar în denunțarea acestei uh, practici, ci și în combaterea ei. Mulțumesc. Acum din partea Comisiei, doamna Veronica Aips. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că trebuie să subliniem faptul că și noi salutăm uh, faptul că această comisie uh, analizează documente legate de politica comună pentru pescuit. În ceea ce privește elementele cheie pe care le-am um, introdus în comunicare, um, unul dintre acestea a fost uh, o mai bună cooperare între astfel de politici și politica comercială. Deci este foarte important să avem și avizul dumneavoastră în, în ceea ce privește această comunicare. Apoi, în ceea ce privește avizul respectiv, e adevărat că este scurt, dar este foarte um, concis și bine formulat. Noi uh, suntem de acord cu acestea pentru că sprijină intenția noastră de a accelera eforturile în ceea ce privește acțiunile uh, pentru pescuitul durabil la nivel internaional uh, internațional în conformitate cu principiile noastre uh, interne, iar aceste principii înseamnă că toate măsurile legate de gestiunea um, pescuitului ar trebui să se bazeze pe avize științifice, inclusiv la nivel global. Dacă primim sprijin și se pare că acest lucru așa se întâmplă și în uh, Parlament și în Consiliu pentru această comunicare externă, acest lucru ne va permite să luăm nivelul adecvat de răspundere, ținând cont de faptul că flota europeană este una mare și de faptul că suntem unul dintre actorii cei mai importanți actori, cea mai mare piață pentru produse uh, din pescuit din lume. Uh, Uh, cred că acest lucru ne va promova poziția în negocierile cu terți și ne va permite să mergem mai departe cu agenda privind uh, uh, responsabilitatea și în combaterea pescuitului INN la nivel global. De asemenea, cred că prin acest aviz se poate spune că se uh, susține noua generație de acorduri uh, privind pescuitul durabil, iar acest lucru ne va permite să furnizăm o competitivitate pentru, forța, pentru flota noastră. Iar acum, dacă mă refer la paragraful, la alineatul 6, sunt foarte încântată de faptul că această comisie susține propunerea noastră pentru instrumente comerciale în caz că uh, părți terțe nu ar pescui în mod uh, durabil. Se pare că aceste instrumente progresează foarte bine atât în în discuția din Consiliu cât și în Parlament și suntem încrezători că vom primi sprijin uh, de plin din partea ambelor instituții și că vom putea să adoptăm măsuri în acest sens și să le aplicăm în viitorul cât mai apropiat. Vă mulțumesc foarte mult! So, Josefa, Așadar, uh, Josefa, iată că raportul uh, tău este unul uh, mic, dar foarte bun și concis. Așa spune și Comisia. Nu prea suntem obișnuiți să auzim astfel de remarci pozitive din partea Comisiei. Pe scurt, uh, sunt și eu de acord cu tot ce s-a spus. Uh, trebuie să ne asigurăm uh, de faptul că Uniunea Europeană va furniza niște garanții pentru um, acordurile cu um, țării terțe Uh, și că trebuie să fim constanți în uh, abordările noastre, așa cum a spus și Comisia. Uh, acordurile de parteneriat, acordurile bilaterale trebuie să ne permită să stabilim niște condiții, iar condiționalitatea este una dintre manierele în care putem să ajungem la durabilitate în rândul țărilor terțe. Deci cred că ceea ce a spus Comisia va reprezenta o orientare bună pentru reforma PCP-ului uh, și uh, um, în modul în care vom uh, privi chestiunea pescuitului. Acum, președintele, în ceea ce privește calendarul, termenul pentru la amendamentelor este 2 aprilie la ora 12. Avem din nou niște constrângeri de timp pentru că este vorba aici de un aviz uh, pentru Comisia pentru Pescuit, deci trebuie să ne încadrăm și noi în calendarul acestei comisii, a Comisiei de Fond. Acum, haideți să trecem la punctele 10 și 11 care vor fi discutate împreună. Raportorul nostru este același, Elmul Este vorba de un aviz pentru aceeași uh, comisie, jurii. Primul se referă la modificarea directivei directivei din 2004 referitoare la armonizarea agenților de transparență în ceea ce privește um, titlurile uh, mobiliare, cel de-al doilea se referă la declarațiile financiare și cele consolidate și raport rapoarte uh, anexe ale diferitelor tipuri de entități. Uh, tehnic, aceste dosare sunt uh, foarte asemănătoare, de aceea le vom examina împreună și atunci o să rog pe domnul Helmut Schulz să ne spună câteva cuvinte. El este, domnul este raportorul în ambele cazuri. Mulțumesc, domnule președinte. Este într-adevăr un dosar amplu și uh, trebuie inclusiv uh, uh, să solicităm colaborarea altor comisii. Nu este doar o chestiune a relațiilor comerciale, ci și probleme juridice care sunt implicate. Aceste propuneri legislative ale Comisiei Europene sunt într-adevăr înrudite. Propunerea Uh, revizuirii directivei își propune ca um, încrederea investitorilor în valorile mobiliare să crească. Raportorul dorește să-și exprime susținerea pentru un aspect esențial al acestei propuneri legislative, introducerea principiului uh, legat de plăți uh, în uh, industria extractivă, inclusiv în statele terțe, în momentul în care sunt emise asemenea uh, acțiuni pe piețe. În ce privește directiva din 2004, ea recomandă statelor membre să includ companiile care își desfășoară în principal activitatea în industria extractivă. Această directivă însă nu formulează niște cerințe obligatorii ca atare acele plăți făcute guvernelor de obicei nu sunt uh, făcute publice inclusiv în industria uh, extractivă, industria petrolului, a mineretului, uh, poate să reprezinte o anume proporție uh, din uh, venitul țării respective. 3,5 miliarde de persoane trăiesc în țări în care structurile economice sunt bazate pe industria extractivă de minerale, gaz, petrol. Deci este nevoie de declarații fiscale consolidate în legătură cu această activitate. Ne dorim simplificarea procedurilor pentru întreprinderile mai mici și, în al doilea rând, să creștem claritatea și compatibilitatea acestor situații financiare pentru a proteja necesitățile esențiale ale utilizatorilor și uh, accesul la informații. Dar aș dori să atrag atenția și asupra unui alt aspect. Este nevoie ca ă, să se cunoască plățile făcute către guverne din partea reprezentanților industriei extractive, dar inclusiv și a întreprinderilor care activează în industria forestieră. Și vreau să vă spun care este esența acestei propuneri legislative. Se vor introduce cerințe suplimentare detaliate pentru aceste companii. Ne dorim uh, o armonizare a cerințelor legate de transparență, iar această propunere legislativă pentru situații financiare consolidate și rapoarte conexe ar schimba uh, modul în care companiile care activează în sectorul um, extractiv își, își prezintă plățile Eh, și să se analizeze de la țară la țară și de la proiect la proiect aceste situații. Pentru că în clipa de față legislația europeană nu prevedea asemenea solicitări pentru companiile din Uniunea Europeană care activează în state terțe. Eh, publish what you pay, uh, publică ceea ce plătești, este o cerință care ar uh, răspunde la necesitatea transparenței în legătură cu utilizarea resurselor uh, de către guverne și pentru a îmbunătăți, practic, dezvoltarea țărilor partenere. Aș vrea ca investiții investitorii europeni să respecte niște standarde înalte de transparență atunci când operează în state terțe. Iar uh, furnizarea de energie către uh, statele membre ale Uniunii Europene nu ar trebui să destabilizeze situația din statele terțe partenere furnizoare. Deci noi ne dorim uh, un mai bun management al veniturilor statelor în care se desfășoară această uh, exploatare a resurselor și um, dacă nu există asemenea prevederi, atunci există riscul ca în respectivele state să prolifereze sărăcia și subdezvoltarea, să fie stimulată corupția în rândurile guvernanților. Asta ar afecta și competitivitatea investitorilor din Uniunea Europeană în statele terțe, în competiția cu companiile din alte țări care nu trebuie să respecte asemenea obligații. Dar aceste aspecte până acum nu au fost analizate. Totuși, Comisia a inclus o clauză de exceptare pentru situațiile în care legislația națională din statele terțe um, solicită o asemenea prezentare transparentă a datelor. Din păcate însă, asemenea prevederi legale nu există nicăieri și Uniunea Europeană trebuie să creeze uh, stimulente care să combată corupția la nivelul uh, guvernelor. Inclusiv British Petroleum, Petrobras, nu trebuie să beneficieze de asemenea clauze de exceptare. Să ajungem la câteva detalii. Uh, Statele uh, Unite nu uh, au regulamente care să uh, oblige companiile să facă publice activitatea lor din statele terțe. Uh, raportorul solicită ca asemenea exceptări să nu fie făcute în niciun fel, deci din acest punct de vedere propunerea Comisiei să fie amendată pentru că este nevoie de uh, transparență în ce privește situațiile contabile din sectorul extractiv, uh, care va duce la uh, îmbunătățirea situației din statele terțe și la promovarea transparenței. 35 de state în clipa de față uh, Um, implementează prevederile IATI și inițiativa aceasta dorește să susțină și activitatea instituțiilor internaționale care gospodăresc 16 uh, trilioane de dolari uh, americani. Statele Unite uh, încearcă în clipa de față să se ralieze acestei inițiative, așa cum în mai 2011 s-a subliniat la întâlnirea G8 pentru uh, implementarea unor reglementări care să servească transparența și care să încurajeze companiile active în domeniul extractiv uh, să își publice plățile efectuate. Propunerea Comisiei, în baza uh, justificării, este comparabilă cu un document adoptat în iulie 2010 în Statele Unite. Acest uh, Dodd-Frank Act din 2010 uh, prevede ca în sectorul um, extractiv uh, să uh, fie o mai mare transparență în ce privește situațiile financiare consolidate și în rapoartele care se fac către guverne. Rezultatele uh, pot să uh, permită Uniunii Europene să se situeze în fruntea acestor demersuri. Așa, ca urmare a înțelegerii de la, uh, din iunie 2010, Hong Kong, în clipa de față, a publicat uh, liste în ce privește situația contabilă a companiilor extractive pentru uh, bursă. Deci cerințe consolidate de uh, expunere a situațiilor financiare consolidate ar combate corupția și ar îmbunătăți și relațiile Uniunii Europene cu alte națiuni din Africa de Nord, de pildă, țările care acum uh, au trecut prin primăvara arabă, dar și cu statele Sahelului. Uh, și ar îmbunătăți relațiile uh, comerciale care se bazează în primul rând pe uh, industria extractivă și să ne gândim și la relația cu Kenya și Zambia, uh, la ceea ce s-a întâmplat în săptămânile trecute acolo. Cred că de asemenea s-ar îmbunătăți relațiile economice. Deci, susțin propunerile făcute de comisie, dar cred că este sarcina comisiei noastre să analizeze și uh, eficiența acestor propunere, pentru că comerțul internațional uh, trebuie să stimuleze, uh, de fapt, uh, realizarea obiectivelor noastre și trebuie să uh, vedem dacă propunerile comisiei Um, pot să um, ajungă la rapoarte um, de la țară la țară și de la proiect la proiect. Trebuie însă să analizăm și definirea proiectelor în sensul acestei directive. Cred că termenul de proiect include toate activitățile care uh, se bazează pe acorduri legale și trebuie de asemenea să ne gândim la obligațiile care decurg din aceste acorduri pentru publicarea plăților. Să vedem dacă și sectorul agricol ar putea să fie un domeniu care să fie cuprins pentru că toate întreprinderile care acționează în alte sectoare, fie că este vorba de retailer, de cei care acționează în domeniul transporturilor sau al producției energetice, s-ar putea să se confrunte cu o competiție neloială dacă nu există transparență în ce privește plățile efectuate către autorități. Trebuie să vedem care este experiența actorilor uh, în acest domeniu și dacă trebuie să obligăm companiile să publice și uh, denumirea tuturor uh, filialelor și uh, de asemenea a tuturor subsidiilor de care au beneficiat. Trebuie să um, evităm excesele, bineînțeles, dar raportorul vă invită și să revizuiți lista care este furnizată, pentru că trebuie să uh, vedem dacă statele uh, terțe uh, sunt capabile să îndeplinească aceste cerințe, dacă toate operațiile pot să fie evaluate și să avem în vedere că activitățile estimate de comisie în 2004 sunt uh, egale cu 2,2% din PIB-ul Uniunii Europene. Deci, trebuie să existe o extindere a raportării uh, activității companiilor noastre din statele partenere. Pentru că aceste elemente ale propunerii ar fi de o deosebită utilitate pentru a evalua venitul de care beneficiază statele partenere în urma activității acestor corporații și să vedem care sunt regiunile care nu profită de acești bani. Dar uh, trebuie să vedem și care sunt uh, sumele. Comisia uh, dorește ca definițiile pentru materialitatea uh, activității să fie făcute uh, voluntar. Dar uh, eu cred că prin observațiile introductive și în baza schimbului de opinii pe care îl vom avea, uh, cred că uh, vom putea în uh, săptămânile următoare să aducem prin amendamente îmbunătățirea acestei propuneri și eu sper să am o activitate rodnică cu raportorii din umbră până pe 25 aprilie um, pe marginea acestei propuneri. Pentru că trebuie să ne gândim că o să apară și vacanța de Paști în care să nu lucrăm atât de intens. Deschidem dezbaterile acum din partea PPE, domnul Abad. Your first uh, intervention in this committee. Este prima dumneavoastră intervenție la această comisie. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte încântat să fac parte eh, din această comisie după ce înainte am fost la bugete. Acum vorbesc în numele Tokei Saifi, care este raportor din umbră pentru PP și a domnului Peter Stașni, pentru că ambii sunt eh, acum eh, reținuți unul la reuniunea euromediterană și celălalt în Slovacia. Amândoi uh, susțin propunerea de modificare a directivei transparență, precum și propunerea de directivă referitoare la situația financiară um, și a rapoartelor conexe și asta pentru că există o obligare de publicare a emițătorilor și pen, pentru îmbunătățirea pertinenței lor. De asemenea, se încearcă um, ușurarea um, sarcinii administrative a IMM-urilor și apoi în plus asta sprijin um, um, cunoașterea activităților um, companiilor cu activități miniere, mai ales în țările terțe și ceea ce ne interesează noi, mai ales în ceea ce privește uh, comunicarea Comisiei referitoare la responsabilitate și această raportare pe fiecare proiect, pe fiecare țară, Aici uh, se face referire și la programul FLECT uh, pentru um, păduri primare și pentru industria este activă. Articolul 6 modificat al directivei transparențe care introduce această nouă obligație uh, trimite exact la propunerea de directivă referitoare la situațiile um, financiare anuale, mai ales capitolul 9, iar aici um, raportorii din umbră vor colabora Uh, strâns. Uh, mai sunt câteva puncte care trebuie discutate și detaliate, cum ar fi câmpul de uh, aplicare a activităților vizate și mai ales activitățile de exploatare în sensul larg, iar conținutul raportului anual, ce fel de câmpuri trebuie umplate și apoi tipul de um, um, întreprinderi care trebuie să-și prezinte cifrele anuale cu propriul proiect și apoi uh, Uh, mai este în discuție și oportunitatea de aplicare a, în uh, legislația europeană a dispozițiilor uh, legii Dodd-Frank americane. Trebuie, deși vrem o armonizare internațională, trebuie să ținem cont și de faptul că aceste dispoziții americane nu sunt încă în vigoare și nu fac obiectul um, rapoartelor um, entităților um, vizate. Iată ce au avut de spus cei doi raportori din umbră de la PP și au fost foarte bine reprezentați. Uh, David Martin acum, de la Socialiști. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt raportorul din urmă de la Socialiști cu privire la directiva uh, cu privire la transparență. Uh, doresc să salut abordarea raportorului cu privire la aceste chestiuni, mai ales în ceea ce privește industriile extractive. Uh, este salutară propunerea comisiei. Prea adesea în Africa descoper că accesul la resurse minerale bogate este un blestem mai mult decât o binecuvântare. Asta pentru că companiile multinaționale și-au făcut de cap în Africa folosindu-se de uh, Uh, politicieni uh, corupți și funcționari corupți au um, abuzat de mediul înconjurător, s-au folosit de violență adesea. Această directivă nu ar rezolva niciuna din aceste probleme în mod direct, dar ar impune obligații mai clare cu privire la cheltuirea banilor uh, în țările terțe și ar duce la un plus de transparență în acest proces. Este bună abordarea uh, de la caz la caz și raportarea de la proiect la proiect. Colegul nostru a spus că există și dificultăți cu privire la achiziții atunci când vine vorba despre resurse. Este un proces destul de delicat. Deci prima etapă este achiziționarea proprietăților pentru a putea exploata resursele și acest lucru trebuie inclus și el în uh, procesul de raportare. Când am demarat um, proiectul de responsabilitate corporatistă, multe companii sau uh, multe țări uh, s-au angajat. Dar s-a adeverit că folosesc subcontractanți care nu respectau regulile europene. Este nevoie de Uh, respectarea obligațiilor și din partea țărilor terțe și din partea uh, părților terțe. Există și alte puncte slabe în raport, dar nu voi intra în detalii. Uh, în mare, cred că aceasta este o evoluție pozitivă și aștept să vă ofer amendamente și sugestii cu privire la schimbările pe care le puteți face. Nu a mai cerut nimeni cuvântul, spune președintele. Acum vom asculta răspunsul comisiei. Voi da cuvântul unui reprezentant al comisiei pentru fiecare dosar pentru directiva cu privire la transparență. Cine este Eric du Colombier? Sau Carolina Maievska? sigur. De fapt, reprezentanții cu privire la ambele directive, cea contabilă și cea cu privire la transparență. Eu mă ocup de raportarea de la țară la țară, am, am auzit deja comentariile și voi răspunde la ele. În primul rând, mulțumesc foarte mult uh, pentru observațiile făcute. Domnul Scholz, raportorul cu privire la aceste directive, a spus, a vorbit despre um, clauzele de exceptare. Aici Comisia a propus o, limita, o exceptare foarte limitată pentru a evita acuzarea acestor companii că încalcă dreptul penal național din țările terțe. Aici ne referim uh, la țările terțe care au astfel de prevederi, nu uh, la legislația administrativă. Doream doar să clarific această chestiune. Este o exceptare foarte limitată pentru a proteja angajații dacă se întâmplă așa ceva. Până acum nu ne-am întâlnit cu un astfel de caz. Dacă o companie este acoperită de această clauză de exceptare, trebuie să spună care este țara respectivă. Cu privire la asocierea cu legea Dodd-Frank din Statele Unite, după cum au spus mulți dintre ă, deputați, ă, regulile finale nu ă, au ieșit încă, trebuie să apară în iunie 2000. Nu știm 100% dacă va fi o clauză de exceptare în acest domeniu. Nu știm dacă vom avea așa ceva în uh, clauzele de implementare. Suntem de acord cu raportorul atunci când spune că trebuie să încurajăm țările din G8 să aibă standarde internaționale în această privință. Este un standard important, nu doar pentru țările în curs de dezvoltare, dar și pentru uh, competitivitatea noastră, pentru că eliberarea de uh, informații pri, uh, uh, sensibile poate să fie o chestiune destul de delicată. Chiar am putea să încurajăm și țările din G20 să adopte asemenea standarde. În ce privește definirea proiectelor, trebuie să ținem minte că definim uh, aceste proiecte în trei sectoare diferite în industria extractivă. Aici um, sunt incluse gazele naturale, uh, petrolul și, uh, și cărbunii și um, și de asemenea industria și silvicultura. Deci comisia a încercat să aibă definiții precise pentru a putea acoperi situațiile uh, din fiecare țară. Am întâlnit, de exemplu, o companie care ne-a spus că felul în care este definit un proiect în Canada se bazează pe parcele foarte mici. Și această companie avea 10.000 de contracte de închiriere în Canada, închiriere pe teren. În, în altă țară aveau doar două astfel de contracte. dacă, am ține consider- dacă nu am luat în considerare această complexitate, uh, am avea niște rapoarte foarte uh, încărcate. Deci Comisia a încercat să aibă o abordare echilibrată și să folosesc un sistem de raportare um, destul de echilibrat. Vă rog să țineți cont de acest lucru. În ceea ce privește sectoarele, Putea să mergem și mai departe, desigur. Intenția noastră era să consolidăm in, inițiativele la nivel internațional, acestea concentrându-se um, pe industria extractivă. Știu că în Liberia, de exemplu, se concentrează și pe industria forestieră. Ne-am concentrat pe aceste două sectoare pentru că este vorba de resurse care nu pot fi reînnoite, nu sunt regenerabile, ele aparțin oamenilor și au o importanță foarte mare pentru țările în curs de dezvoltare. Din câte știm, uh, în unele țări, industriile extractive au un procent foarte mare în veniturile guvernului și în unele țări, um, industria forestieră, în unele țări africane, industria forestieră este responsabilă pentru 12% din uh, PIB. Comisia a introdus o clauză pentru a um, avea posibilitatea de a extinde sfera de aplicare și pentru ca în câțiva ani să putem pune în aplicare propunerea în întregime. Din câte am înțeles, um, actele delegate pentru pragul de materialitate uh, au pus probleme. Comisia considera, considerat că, având în vedere timpul pe care l-a avut la dispoziție, a fost destul de dificil să găsească un prag de materialitate adecvat. Deci, pentru a câștiga timp, am propus uh, acte delegate. Aceasta este explicația, explicația pentru ce ați văzut dumneavoastră. Mulțumesc. Președintele, dacă există vreo remarcă cu privire la spusele, la cealaltă la celelalte directive. Nu. Oh, sí, It concerns both files. It concerns okay. the transparency and the continuity. Okay, fine. Um, este vorba despre ambele directive, cea cu privire la transparență și cea contabilă. Bun, spune președintele, haideți să dăm cuvântul din nou raportorului, domnul Helmut Scholz. Cuvântul vă aparține. Mulțumesc, domnule președinte. Mi-am ascultat colegii și răspunsul comisiei și vreau să spun că aștept cu interes să colaborez cu ei ambele dosare. Vom reveni probabil asupra acestei discuții și vom discuta cu comisia, mai ales la articolul 8, paragraful 5, pentru a vedea dacă putem să găsim o soluție. Din câte a spus David Martin, Poate vom avea ocazia să discutăm aceste lucruri și, vom fi foarte, și voi fi foarte succint. Voi încerca să um, prezint sugestiile sub formă de proiect cât mai curând pentru a putea să contribuim și noi la munca pe care o depun celelalte comisii. Știu că mâine se discută la, la jurii un proiect de raport cu privire la um, industria um, petrolieră. Trebuie să vedem care este avizul celorlalte comisii. Termenul uh, prevăzut uh, cred că poate fi, cred că poate fi pus în uh, iulie pentru jurii și pentru plenară în septembrie. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Calendarul uh, 10 mai, ora 6 seara este termenul limită pentru amendamente. Aceasta este încheierea ședinței publice. Vom continua cu reuniunea coordonatorilor și acest lucru înseamnă că toți cei care nu au dreptul de a rămâne în sală trebuie să părăsească încăperea cât de repede și cât de încet posibil. Mm.